And so, dear colleague, we can start. I know that we had a very, very... Stimați colegi, uh, haideți să începem ședința. Tocmai am încheiat o discuție foarte, foarte interesantă pe tema raportului de punere în aplicare a programului Erasmus Plus. Este primul raport de genul acesta pe care îl prezentăm. Colegul Sver este responsabil. Am ascultat o serie de experți care și-au spus opinia pe măsura, pe marginea acestui program. A fost foarte, foarte interesant. Voi trece la italiană, dar mai întâi de toate vreau să îi mulțumesc pentru prezența stimatului uh, coleg Rubich, care îl înlocuiește pe președintele Comisiei ITRE, domnul Buzek, care nu poate fi alături de noi pentru că este în Austria. Și, iată, am plăcerea de a începe, de a deschide ședința această, aceasta comună. Este pentru prima dată când comisiile noastre se reunesc, sper că nu e și ultima dată. Și acum trec la italiană, cred că e mai bine pentru toți. Mai întâi de toate trebuie să adoptăm ordinea de zi. Toată lumea este de acord cu această ordine de zi. Vă mulțumesc. Uh, franceză, engleză, germană, italiană, ungară, spaniolă, bulgară, poloneză, cehă, uh, și română sunt limbile disponibile în după amiaza aceasta. Suntem transmiși în direct pe internet. Toate grupurile sunt reprezentate în sală. Iată, toată lumea este interesată de această temă. Am organizat uh, acest prim schimb de opinii cu Comisia EITRE. Vă rog să faceți liniște în sală. Deci, uh, dorim să avem un prim schimb de opinii cu Comisia ITRE pe marginea acestui raport din inițiativă, din propria inițiativă. Este vorba despre politica europeană privind industriile culturale și creative. Vreau să le mulțumesc raportorilor, domnul Eller și domnul Morgano, care au colaborat foarte bine și foarte strâns împreună. Au depus eforturi susținute, trebuie să recunoaștem. Este pentru prima dată când Comisia CULT și Comisia ITRE lucrează împreună la elaborarea unui raport. Ambele comisii, iată, încearcă să vină cu soluții de viitor pentru industriile culturale și creative. Tema aceasta a fost tratată și în mandatul legislativ anterior, iar acum avem ocazia de a insufla un nou avânt acestei strategii, pentru că ni se pare că ea nu este suficient de bine promovată de către Comisia Europeană. Știm că în acest domeniu Europa este un lider. Se vorbește despre, deja despre 5% din PIB, despre mii și mii de actori Multe, multe locuri de muncă au fost uh, create în această industrie culturală și creativă, multe modele de excelență au fost create. Bineînțeles, uh, există loc de mai multă competitivitate și uh, pentru mai multă inovare în Europa. și trebuie în continuare să fie promovată diversitatea culturală, pentru că eu consider că aceasta este una dintre principalele caracteristici ale Europei. Tocmai de aceea, iată, suntem cu atât mai bucuroși de organizarea acestei com- uh, ședințe comune și de elaborarea în comun acestui ra- a acestui raport. Încercăm să dăm un imbold, așadar, uh, activității Comisiei Europene. Vă urez tuturor din suflet bun venit și acum îi dau cuvântul domnului Rubi. Mulțumesc. Doamna Costa, în calitate de președintă, are o mare responsabilitate alături de colegii de la comisiile CULT și ITRE. Sunt bucuros de faptul că, iată, avem prima întâlnire aceasta, de aceasta orizontală și mă bucur tare mult că ambele comisii uh, se concentrează atât de tare asupra acestei uh, teme importante pentru industria europeană. Industria culturală va juca și pe viitor un rol foarte important. Trăim în momentul de față o revoluție, nu e așa? Dintr-o dată, lumea reală Uh, începe să fie din ce în ce mai puternic secundată de o lume virtuală care, o lume virtuală care aduce cu sine o serie de codificări, o serie de instrumente, o serie de posibilități uh, și uh, aceste posibilități pot fi fructificate în contextul economiei digitale, iar noi trebuie să fructificăm aceste oportunități. Și asta este o mare provocare. Știm că există 12 milioane de locuri de muncă generate la nivel european în acest domeniu și tocmai de aceea, iată, noi trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a încuraja industria culturală și creativă. Și în acest sens și acordurile de liber schimb vor avea un rol important de jucat, în special în ceea ce privește promovarea standardelor privind uh, uh, drepturile de autor. De, în plus, uh, ne dăm seama că industria culturală va crea și pe viitor noi locuri de muncă. Europa este un lider în acest domeniu. Europa secolului 21 cu siguranță va arăta altfel, va fi mult mai dinamică. Uh, și, uh, prin urmare, sunt plin de încredere, iată, la începutul ședinței noastre. De ce? Pentru că șansele, no- uh, șansele cetățenilor europeni uh, sunt uh, importante uh, șanse generate de calitatea aceasta de lider al Uniunii Europene și de faptul că în continuare ne concentrăm pe promovarea genului acestuia de sector. Vă mulțumesc. Doamna Costa, vă mulțumim, domnule Rebich. Aș vrea să le dau uh, raportorilor cuvântul, dar mai întâi de toate dați-mi voie să fac și eu un comentariu. Când vedem care sunt persoanele active în industria creativă, ne dăm seama că numărul acestor uh, lucrători este unul enorm dacă e să-l uh, comparăm cu numărul de lucru, uh, locu, uh, lucrători din, din industria chimică sau din multilingvism, din sectorul multilingvismului, etc. Deci, iată, un număr mare de locuri de muncă create de această industrie, industrie care însă nu este conștientă de strategia pe care o avem uh, pentru ea. Deci e clar că trebuie să discutăm cu industria, să promovăm acest, uh, acest sector. Există multe, multe lucruri care uh, sunt trecute, din păcate, sub tăcere. Aș vrea să-i dau cuvântul domnului Eller mai întâi de toate. Aveți 5 minute la dispoziție și mai apoi uh, domnul Morganov va avea și el 5 minute pentru a-și face prezentarea. Mulțumesc, doamnă președinte, domnule Rübich Stimați colegi, mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc multor colaboratori. S-a văzut de la bun început că lucrăm asupra unuia și aceluiași text. De obicei, când se folosește articolul 50, se creează două texte diferite și după aceea ele încearcă să fie, se încearcă a fi compilate. Dar noi am încercat uh, să lucrăm împreună de la bun început și am avut parte de o atmosferă mm, foarte pozitivă. După aceea aș vrea să le mulțumesc celor doi președinți. Inițial au, existat uh, temeri. Uh, fiecare dintre comisii se temea că cealaltă va intra în portofoliul celeilalte de, sau ei de responsabilități, dar lucrurile au fost uh, tranșate de la bun început. După aceea, eu consider uh, că noi, raportorii, suntem până la urmă servitori ai unor uh, ambițioși colegi și vreau să mulțumesc doamnei Trupel, doamnei Ferhain, doamnei Perez și altora care ne-au spus de la bun început că trebuie să cooperăm strâns și Uh, să cerem mai mulți bani, mai multă coerență în ceea ce privește finanțarea, uh, în ceea ce privește instrumentele financiare acordate industriei culturale și creative. Ați uh, menționat deja o serie de cifre. Raportul este comun, v-am spus asta deja, în prezentările noastre însă vom încerca să ne axăm însă pe sfera de uh, a, a activității a fiecarei uh, dintre comisiile pe care o, uh, le reprezentăm. Dar până la urmă raportul este unitar. Cifrele sunt importante pentru că sau cu atât mai mult cu cât Comisia, dar nici statele membre nu înțeleg uh, prea bine aceste cifre. Industria culturală și creativă în Europa generează 12 milioane de locuri de muncă, cu normă întreagă creează sau aduce 550 de miliarde de valoare adăugată la uh, PIB-ul european și reprezintă până la urmă 5% din uh, totalul exporturilor europene. De, uh, industria culturală și creativă uh, angajează de 2,5 ori mai mulți oameni decât uh, sectorul automoto sau uh, și de 5 ori mai mulți oameni decât uh, industria chimică. Deci, vedeți că industria culturală și creativă creează mult mai multe locuri de muncă, dar cu toate acestea primește mult mai puțin bani decât alte uh, Uh, sectoare uh, care sunt puternic finanțate pe partea de cercetare, cel puțin. În ciuda tuturor acestor lucruri, nu avem uh, o politică și o strategie clară din partea Comisiei pentru această industrie. Până în momentul de față, Comisia a lucrat la o serie de dosare cu privire la dreptul de proprietate, finanțare, uh, Uh, o serie de dosare legislative așadar importante pentru industria culturală și creativă din Europa, dar creăm un cadru legislativ de reglementare fără a ne concentra însă neapărat pe sector. Prin urmare, iată, e important să ne concentrăm pe sector. Uh, Facem asta împreună cu Comisia și multe dintre cifrele menționate în raportul nostru sunt incluse deja într-un studiu care va fi publicat de către Comisie peste câteva zile. Colaborăm cu DG Creștere și cu celelalte servicii ale Comisiei, dar vrem mai multă activitate, mai, o atitudine mai proactivă din partea Comisiei. După aceea, ne dorim ca toți actorii să fie pe picior de egalitate. Până la urmă, există mare diversitate în sector, dar toți trebuie să fie considerați la fel de importanți în ceea ce privește finanțarea și promovarea. După aceea, trecerea la uh, economia digitală, uh, face cu atât mai importantă industria culturală și creativă. Lipsa însă a unei uh, definiții clare a conceptului de industrie culturală și creativă uh, este unul dintre marele motive pentru care acest sector în continuare nu este considerat a fi pe măsura altor sectoare economice, precum sectorul automoto sau uh, altele. De la bun început am sugerat următoarea definiție care ar trebui să Uh, fie bază a viitoarelor strategii privind uh, industria culturală și creativă. Deci, care este definiția propusă de noi. Industriile culturale și creative sunt acelea care se bazează pe valori culturale, creativitate individuală, abilități și talent cu potențialul de a crea bunăstare și locuri de muncă prin generarea de valoare din proprietatea intelectuală. Includă, includ arhitectura, arhivele, librăriile, bibliotecile, uh, meșteșugurile artistice, uh, sectorul audiovizual, uh, patrimoniul cultural, designul, uh, industriile creative și inovatoare, moda, festivalurile, muzica, uh, cărțile, uh, publicațiile, ardele, artele radiofonice și vizuale. Deci, iată, încercăm să extindem cât mai mult această definiție pentru a acoperi toți actorii din sector. E important să avem niște soluții de politici clare pentru industriile culturale și creative. Avem nevoie de reguli cât se poate de clare în ceea ce privește finanțarea de asemenea. Vrem uh, ca uh, industriile culturale și creative să devină un, una dintre prioritățile fondurilor europene. Trebuie să folosim uh, sinergiile existente între programele și politicile europene. Trebuie să promovăm uh, clusterele și cooperarea uh, transfrontalieră. Mă apropiu de sfârșit, nu vă faceți probleme? Deci, care e intenția noastră până la urmă? Trebuie să definim sectorul trebuie să-l considerăm la fel de important ca și alte sectoare economice din Europa. Trebuie să aliniem programele, trebuie să creăm sinergii între programele și, politice, uh, și politicile europene, trebuie să ne gândim la maniera în care finanțarea pentru educație, spre exemplu, ar putea să se scurgă în beneficiul industriei culturale și vizuale și creative, spre exemplu prin intermediul acestei, acestui sector am putea ajunge la o reindustrializare a Europei. Într-adevăr, ambiția este una enormă, dar trebuie să o avem. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și acum îi dau cuvântul domnului Morgano, 5 minute maximum. Vă mulțumesc mult! Uh, mai întâi de toate vreau să mă alătur mulțumirilor adresate de către domnul Eller și vreau să-i mulțumesc și eu la rândul uh, meu pentru excelenta cooperare. A fost uh, momentul potrivit pentru începerea acestor eforturi. Și, uh, de fapt, eforturile noastre au început uh, prin stabilirea unei definiții clare a industriei uh, culturale și creative. Și, pornind de la această definiție, putem spune cât se poate de clar care sunt ambițiile noastre. Trec acum la miezul prezentării mele și aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră, dacă ele vor exista. Tema aceasta este foarte importantă din două puncte de vedere. legătura dintre cultură și artă și uh, tehnologie și industrie și economie este foarte importantă. Trebuie de asemenea să protejăm diversitatea sau multilingvismul european, să-l protejăm și să-l promovăm. Și de asemenea trebuie să protejăm patrimoniul nostru cultural. Trebuie să promovăm de asemenea ideile inovatoare care apar, fie că au de-a face cu turismul, fie că au de-a face cu industria digitală, etc. Toate temele acestea sunt importante. Și mai există o temă pe care nu trebuie să o trecem sub tăcere. Este vorba despre locurile de muncă și efectele diplomației culturale. Este important să găsim uh, soluții pentru criza șomajului cu care ne confruntăm. Uh, Trebuie neapărat să subliniem faptul că această industrie poate angaja în special tineri cu o vârstă de până între 15 și 20 de ani. Există un potențial de dezvoltare imens la nivelul sectorului acestuia. Vorbim uh, de obicei de micro-întreprinderi cu până la 9 angajați, dar Până la urmă, aceste micro-întreprinderi și uh, întreprinderile de nivel mediu, de dimensiuni medii, sunt uh, coloana vertebrală a economiei uh, europene. Și în plus, să ne amintim că în 2008, în plină criză economică și financiară, uh, sectorul industriei culturale și creative a fost cel mai rezistent. Uh, și în plus, locurile acestea de muncă sunt greu de relocat. Lucrul acesta este important dacă ne gândim la, la viitor, pentru că trebuie să avem locuri de muncă aici, la noi. După aceea, educație, formare, e clar că trebuie să facem mai multe din punctul acesta de vedere. Asta au spus și ceilalți raportori. Uh, de la bun început, de la cea mai fragedă, din cea mai fragedă uh, pruncie, trebuie să se inoculeze aceste competențe creative. E important. Competențele acestea creative și cultur, uh, creative uh, s-a dovedit deja, sunt esențiale pentru a avea până la urmă o rată mai mare de succes în viața profesională viitoare. Alături de domnul Erer uh, am mai tratat și alte aspecte, am încercat să vedem cum anume poate fi sprijinit în plus acest sector, uh, cum uh, s-ar putea trata te- tehnologia, mass media, educația, formarea pentru sprijinirea sectorului. Am tratat toate aceste aspecte pentru că le considerăm esențiale pentru uh, combaterea șomajului cu care ne confruntăm. Bineînțeles, ne dorim un consens politic cât mai larg cu putință, asta pentru că dorim să transmitem Comisiei Europene un mesaj cât se poate de clar. Trebuie să spunem Comisiei Europene că Parlamentul este de părere că avem nevoie de o politică coerentă în ceea ce privește industria culturală și creativă. De asemenea, trebuie să le spunem celor de la Comisie că, avem, că ne dorim obiective clare Domnul Eller a vorbit deja despre accesul la instrumentele financiare, uh, Trebuie să se folosească diferitele programe deja în curs, precum EFSI și după aceea am putea să creăm, spre exemplu, în, în EFSI o, o garanție de finanțare pentru industria culturală și creativă. Accesul la finanțe este esențial. După aceea, dreptul uh, la proprietate intelectuală, dreptul de proprietate intelectuală și combaterea uh, falsurilor și a copiilor. Foarte important. În traducerile, traducerile în franceză, italiană și germană a existat la un moment dat o greșeală, dar uh, greșeala a fost între timp reparată data de... Vreau să vă atrag atenția asupra acestui fapt, dar nu mai e nevoie neapărat de lucrul acesta. Oricum, 6 uh, septembrie este termenul limită pentru uh, depunerea amendamentelor. Aici era greșeala. Bineînțeles, trebuie să țineți cont de faptul că avem un uh, număr limitat de caractere. Trebuie să țineți seama de lucrurile acesta în momentul în care depuneți amendamentele, dar noi vom încerca să le includem pe toate. Doamna președinte, mulțumim foarte mult. Lăudabilă, lăudabil efortul dumneavoastră. Trecem la prima rundă de întrebări și răspunsuri. Eu voi uh, prezida prima rundă. Începe domnul Venta. Gratulații. Mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să uh, îi felicit pe raportori pentru acest document atât de bun. Principalele chestiuni cred că se reflectă deja în document și așa cum s-a spus, în anii 90 în Uniunea Europeană a existat o adevărată revoluție. Industriile culturale au uh, început să se dezvolte, ministrii muncii s-au implicat foarte mult și aceasta a avut consecințe în toate țările. De aceea este important și strategic să avem o serie de programe care să reflecte foarte bine diversitatea acestor industrii și să permită o mai mare ocupare. Oferta va fi din ce în ce mai mare, de altfel avem uh, deja ofertă digitală, analogică și vor fi din ce în ce mai importante pentru identitatea europeană. Este un sector care s-a adaptat foarte rapid la noile tehnologii și aceasta atât la nivel uh, local, regional, cât și național. Trebuie să îmbunătățim mobilitatea și atractivitatea acestor industrii, trebuie să-i ajutăm pe artiști, pe toți cei care lucrează în domeniul culturii și pe cei care creează. Trebuie să susținem acest sector cultural și toate întreprinderile, companiile de la nivelul local până la cel național. Însă, pentru a atinge toate aceste obiective, avem nevoie de o asociere pe picior de egalitate a tuturor celor care lucrează în acest domeniu într-un mecanism de consultare care să aibă drept obiectiv susținerea acestui sector. Este un sector care se schimbă continuu și ar trebui să eliminăm toate obstacolele în calea mobilității. Uniunea Europeană trebuie să obțină mai multe resurse pentru sectorul creativ ținând cont aici de perspective pe termen scurt și mediu și adaptându-se în același timp la schimbările concrete necesare. Din punct de vedere al fiscalității, e nevoie de o fiscalitate care să țină cont de nevoile specifice. Nu știu dacă se poate adapta, de exemplu, oferta băncilor europene sau a BEI în acest sens, astfel încât um, firmele din acest domeniu, din sectorul creativ, să aibă de jucat un rol uh, din ce în ce mai important. Pentru aceasta e nevoie de o evaluare a sistemului și de o fiscalitate mai prielnică. În ultimul rând, trebuie să promovăm aceste companii pentru că aceasta va duce la promovarea educației artistice și culturale și o va duce la un nivel mai înalt. Mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați respectat uh, timpul de vorbire și acum domnul Blanco Lopez, vă rog, din partea Comisiei ITRE. Mulțumesc, președinte. Aș vrea, în primul rând, să mulțumesc uh, muncii uh, desfășurate de cei doi coraportori. Este important cum au apreciat uh, dânsii problemele de finanțare pentru această industrie și nevoia de a promova cunoașterea și formarea în aceste domenii de la o vârstă timpurie. E clar că, din punctul meu de vedere, acesta reprezintă un punct de plecare excelent pentru munca noastră. E foarte greu să identifici uh, importanța industriilor creative și culturale prin propria lor natură și prin faptul că uh, nu există date statistice exhaustive pe această temă. Totuși, așa cum ne spunea doamna președintă, peste 10% din PIB uh, este reprezentat de această industrie și această industrie a fost mai rezistentă la această criză decât altele, a reușit să genereze locuri de muncă și activitate economică atunci când în alte sectoare de activitate locurile de muncă dispăreau. Industria culturală uh, prezintă o valoare esențială pentru noi, este o sursă de creativitate, de inovare, de diferențiere și oferă uh, baza necesară uh, pe baza căreia se uh, evoluționează economia digitală. De aceea este important să întărim uh, protecția acestei industrii, lupta împotriva pirateriei, a falsificărilor, lupta împotriva subminării veniturilor pentru creatori în folosul unor companii fără scrupule Industriile creative și culturale trebuie să aibă un viitor asigurat și aceasta se întâmplă doar dacă protejăm capitalul lor esențial, capital care este reprezentat de drepturile de proprietate intelectuală. Cred, și aici închei, doamnă președintă, cred că trebuie să arătăm în acest raport cât de importantă este dimensiunea socială și de muncă și să se țină cont de specificitățile acestui sector, nevoia de a asigura o protecție socială a lucrătorilor, de a ține cont de nevoile lor specifice și în domeniul mobilității. Sunt convins că vom avea un dialog foarte bun și munca noastră va fi interesantă. Mulțumesc! Mulțumesc! Mulțumesc și acum, doamna Clarkin, vă rog. Din partea Comisiei de Cultură. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, este o adevărată plăcere pentru mine să avem această dezbatere astăzi, care era absolut necesară pentru a arăta cât de importante sunt industriile culturale și creative. Și este important să facem aceasta între cele două comisii care lucrează împreună. Importanța este esențială pentru Regatul Unit și pentru Europa și cred că ar trebui să vorbim mai mult despre această temă, deci iată, acesta este un punct de plecare foarte bun, o platformă de lansare și va trebui să-i asigurăm succesul. Însă va trebui să vedem cum putem fi pozitivi, cum putem acționa în mod pozitiv, uitându-ne spre viitor. Și pe aceasta va trebui să ne centrăm astăzi, astfel încât să devenim lideri în această industrie și să fim utili prin propunerile noastre, să nu subminăm modelele de afaceri care sunt eficiente și care există deja în unele domenii, să ne asigurăm că nu vom avea un impact negativ asupra industriei care există deja. Un aspect foarte interesant în acest raport este cel al drepturilor de proprietate intelectuală. Trebuie să ne asigurăm că ținem cont de nevoile existente și că putem cuantifica valoarea acestor drepturi de proprietate intelectuală. Este important uh, pentru această industrie să uh, punem acest element în centrul atenției noastre pentru ca artiștii să aibă această asigurare și pentru ca instrumentele lor să fie protejate. Trebuie să Subliniem de asemenea și uh, lupta pe care o avem împotriva uh, descărcării ilegale de pe internet a conținuturilor uh, creației și culturale. Și trebuie să punem la dispoziția creatorilor noștri instrumentele necesare pentru a pune capăt acestei probleme. Există și câteva îngrijorări pe care le-aș manifesta aici în ceea ce privește remunerația artiștilor. Eu cred cu adevărat că e nevoie ca un artist, un creator să fie remunerat ținând cont de valoarea muncii sale și de creația sa și din punctul de vedere al valorii culturale pe care o reprezintă mai ales ținând cont și de noile tehnologii din ziua de astăzi, cu uh, utilizarea noilor tehnologii precum streamingul, care este o adevărată provocare pentru artiști în contextul actual. Cred că la momentul acesta nu trebuie să cerem comisiei să introducă un cadru legal. Cred că trebuie să respectăm libertatea de alegere și să ne centrăm pe cum putem îmbunătăți transparența procesului. Iată un lucru pe care putem să-l facem pentru a-i ajuta pe artiști. Nu cred că e nevoie de legislație dură în acest sens, că putem găsi mecanisme alternative pentru a ajunge la această transparență și pentru a ajuta pe artiști să simtă că sunt mai bine informați atunci când își negociază contractele, atunci când e vorba de uh, aspectele contractuale, uh, legale, care uh, trebuie discutate. Deci sunt multe de dezbătut și trebuie să ținem cont și de ce se întâmplă cu directiva pentru servicii audiovizuale. Ar trebui să existe o coerență între cele două, și în felul în care lucrăm împreună pe aceste teme. Întâlnirea de astăzi este foarte importantă să vorbim la nivel global cum putem proteja uh, cultura noastră. Mulțumesc! Mulțumesc și acum de la Comisia ITRE, doamna Mlinar. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc uh, celor doi uh, co-raportori, domnului Eller și domnului Morgano, pentru munca lor excelentă. Dezbaterea de astăzi este binevenită și este esențial să lucrăm împreună la acest dosar important. Din păcate, acest uh, sector de activitate nu prea se află pe agenda parlamentară, mai ales la Comisia ITRE. Este un lucru tare neplăcut dacă ținem cont de importanța acestui sector pentru ocupare în Europa. Iată de ce salut acest raport și aștept să-mi aduc contribuția la acest dosar. Raportul prezintă elemente esențiale pentru industria culturală, dificultatea definiției acestui sector, comparabilitatea între statele membre, condițiile cadru, problemele de contrafacere, drepturi de autor și accesul la finanțare, acestea fiind câteva dintre problemele esențiale care trebuie depășite. Totuși, cred că va trebui să ținem cont și de o altă perspectivă, pentru că acest raport vine într-un moment foarte crucial se trece prin uh, transformări radicale în epoca digitală și trebuie să ne asigurăm că această industrie va avea, uh, va câștiga pe deplin de pe urma acestor schimbări. Și aceasta poate avea consecințe în toate sectoarele de activitate, în special în ceea ce privește tehnologia informației și a comunicării, care reprezintă un adevărat motor de creștere al economiei și își poate aduce contribuția în vederea inovării. Industria culturală reprezintă un punct de plecare pentru inovare și noi modele de afaceri. Iată de ce este important să ținem cont mai des de ele și chiar să le transformăm într-o prioritate atunci când legiferăm în acest domeniu. Trebuie să ne asigurăm că există o aliniere între inițiativele politice precum uh, directiva serviciilor audiovizuale, politici în ceea ce privește geoblocarea și reforma drepturilor de autor pentru a găsi un echilibru foarte bun pentru industria culturii și a creației, pentru consumatori și toți ceinți. În plus, este important să avem un ecosistem funcțional în Europa, așa cum se arată în raport, în care toți actorii să fie implicați pentru a ne asigura că există un acces la finanțare și să promovăm noi modele de afaceri și de parteneriat. Acest raport din proprie inițiativă vine la momentul potrivit și este un punct de plecare foarte bun pentru a atinge obiectivele noastre. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Diaconu, vă rog, din partea grupului ALDE, Comisia de Cultură. Uh, și eu vreau să mulțumesc, dar mai ales domnului Eller, pentru că domnului Morgano, fiind prietenul meu, nu trebuie să-i mulțumesc atât de public. Uh, când am făcut raportul uh, despre o abordare integrată a patrimoniului cultural, tot în Comisia de Cultură și în sesiunea asta, am făcut un studiu comparativ între bugetele alocate de statele membre, sigur sunt diferite, culturi în general, patrimoniul și mai departe. Și dețineam mental, ca senzație, niște cifre de aport, să zic așa, bugetar la acest domeniu. Acum citesc și raportul ăsta îmi luminează mintea, cifrele reale de derulare industrială, economică sunt uriașe. Aportul cultural este uriaș. În comparație cu cifrele pe care le alocă bugetele naționale. Sunt ridicole. Unele dintre țările noastre, sigur nu toate au același gen de aport, unele dintre țările noastre au un aport ridicol la ce se numește cultură. Dacă vă spun doar țara mea, țara mea acordă în bugetul anual 0,03% din buget culturii. În schimb, cifrele sunt uriașe, iar potențialul de creștere este fenomenal și de locuri de muncă mai ales. În acest context, sugerez uh, raportorilor, figu, o să o pot face și prin amendamente, să, nu știu, să rugăm, să sugerăm statelor membre să schimbe modul, concepția de bugetară măcar, asupra acestui domeniu. Pentru că deocamdată pare că e doar, aceasta este doar, finanțarea este doar treaba, treaba europeană. După părerea mea, este, trebuie să fie cel puțin și națională. Vă mulțumesc. Grazie, colegă Diaconu. Mulțumesc, domnule Diaconu. Și acum dau cuvântul doamnei Michels din partea grupului GUE de asemenea de la Comisia de Cultură. Vreau să ne mulțumesc raportorilor pentru acest raport uh, deosebit de important pentru noi. Suntem încântați în special de extinderea uh, definiției industriei culturale și creative. Vedem că există o serie de branșe care vor fi incluse în uh, această definiție pe viitor. Dar toate acestea sunt produse culturale până la urmă. Și mi s-ar părea că și serviciile culturale ar trebui să fie incluse în această definiție. De ce? Pentru că aceste servicii sunt încununate de succes, dau dovadă de, un, de inovare. Probabil că dumneavoastră v-ați gândit deja la aceste servicii, dar pur și simplu nu le-ați tre- trecut uh, în definiția noastră. După aceea, în ceea ce privește finanțarea, s-a vorbit deja despre EFSI, nu-i așa? Dar, din păcate, Până în mai 2016 am fost obligat să constatăm că utilizarea fondului acestuia a fost uh, uh, foarte slabă. De fapt, până în mai 2016 nu s-au folosit fonduri de la EFSI pentru industria culturală sau creativă sau pentru programele de for- formare uh, sau educație. Acum acest fond de, crea- de garantare de 121 de milioane din cadrul Creative Europe, uh, nu știm dacă va da neapărat rezultate, dar trebuie să așteptăm să vedem și să evaluăm cu atenție ce se întâmplă. După aceea, în această industrie, în acest sector, uh, veniturile sunt uh, în mod constant scăzute. Știm prea bine lucrul acesta. În, prin urmare, pentru schimbarea situației nu e nevoie doar de modernizarea drepturilor de autor, ci poate și de o siglă specială pentru acele companii care angajează mai multe persoane. Acest sector uh, deosebit de creativ și inovator, uh, din păcate, în momentul de față, este mai degrabă un uh, model de uh, sector care creează locuri de muncă prost remunerate. Ei bine, vrem ca această situație să se schimbe. Asta tocmai pentru a atrage în acest sector pe tineri. În rest, vreau să mulțumesc mult. Raportul este deosebit de interesant. Grazie, Martina. E ora... Mulțumesc, Martina. Și acum, doamna Bilde din partea Comisiei de Cultură și din partea ITRE. Mulțumesc, doamna președintă. Ținând cont de angajamentul meu în favoarea artizanatului, am spus da pentru valorificarea artizanatului și a know-how-ului popoarelor europene și am depus o propunere de rezoluție pe această temă. În Franța, artizanatul reprezintă peste 3 milioane de active, reprezintă peste 1600 de activități diferite și permite 100.000 de locuri de muncă anual. Locuri de muncă care nu pot fi delocalizate ușor și reprezintă competențe tradiționale și transgeneraționale și lupta împotriva pirateriei și a contrafacerii este esențială, de asemenea ucenicia este esențială pentru revalorizarea acestui sector, însă trebuie să fim atenți pentru a nu încălca competențele naționale în domeniul educației și pentru a nu lăsa deoparte studiile fundamentale. Am îndoieli însă în legătură cu definițiile comune care să faciliteze colectarea de date statistice, pentru că există riscul de a pune în pericol definiții specifice pentru fiecare stat membru necesare pentru a-și adapta cadrul juridic și legal pentru a favoriza companiile. Dacă vorbim despre finanțare acum, vorbiți de posibilitatea oferită de mecanismul de garanție și programul Europa Creativă. Primele estimări făcute arată că rezultatele în favoarea IMM-urilor nu sunt încă constatate. Este important însă să se utilizeze eficient fondurile disponibile, așa că voi fi foarte atentă să văd ce se întâmplă pentru a putea menține excepția noastră culturală. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici se încheie intervențiile din partea colegilor și acum am să dau cuvântul uh, domnului Rubic, care este uh, președinte pentru al doilea tur de întrebări. Vreau să mă mulțumesc, doamne președinte, vreau să le mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră pentru intervențiile lor și acum le dăm ocazia celorlaltor membri ai comisiilor să se implice în discuție. Am prevăzut uh, maxim două minute pentru fiecare vorbitor. Lista vorbitorilor începe cu doamna Camer Evert. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc raportorilor. Cred că raportul acesta este o bună bază de plecare. Ne va ajuta în discuțiile viitoare și sper că la finele acestor dezbateri uh, vom reuși să punem uh, negru pe alb un raport de mare calitate. Mă voi limita la un uh, aspect care trebuie să reacționez provoacă în mine o reacție așa de maximă sensibilitate. Este vorba despre punctul 8 din raport și anume uh, combaterea și modalitățile de combatere a pirateriei. Vorbim aici despre mediul online și dați-mi voie să vă spun că nu sunt de acord cu uh, Uh, urmărirea com- comunicațiilor online în niciun fel, sub nicio formă, pentru că trebuie să fie garantată o libera, libertate a comunicării. Trebuie să găsim alte căi de combatere a pirateriei. Am putea, există deja uh, instrumente pe care le-am putea uh, folosi. Spre exemplu, în momentul în care se află uh, că se ofere produse contrafăcute pe diferite site-uri, site-uri uh, de internet. Am putea să le cerem uh, operatorilor să șteargă respectivele uh, site-uri. Da, asta este posibil. După aceea, în Germania, se, se trimit o grămadă de somații către utilizatorii care achiziționează produse contrafăcute. Nu mi se pare neapărat cea mai bună, cel mai bun sistem cu putință. Mi se pare că doar avocații au de câștigat de pe urma genului acestuia de, de sisteme. Nu, dar haideți să vedem ce se întâmplă în industria muzicală. Industria muzicală a găsit soluții să-i, să atragă pe, pe clienți. Nu e nevoie de niciun fel de tra- trasabilitate a comunicațiilor electronice. Mulțumim. Urmează domnul Zadrowiecki. Panie przewodniczący, pani przewodnicząca, szanowni państwo. Mulțumesc, doamna președinte, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Ceea ce îmi place foarte mult în acest raport este în primul rând faptul că se întărește rolul unor politici pe termen lung. În al doilea rând, nevoia de a proteja această industrie în mod coerent. O mai bună calitate și o mai bună remunerare pentru cei care lucrează în industria creativă. Și, în sfârșit, drepturile de proprietate intelectuală. Ce mă îngrijorează însă în acest uh, dosar. În primul rând, credibilitatea datelor statistice pe care le vehiculăm, pentru că din când în când uh, uh, se vorbește de 30%, după aia de 50%. din bugetul european care este dedicat uh, industriilor creative. Practic, nimeni nu are un numitor comun și nicio țară nu are o definiție comună, un numitor comun în ceea ce privește cheltuielile făcute în cultură. În uh, unele țări, de exemplu, activitățile legate de circ țin de cultură, în altele nu și așa mai departe sau uh, uh, un program uh, de televiziune de bucătărie, de gătit. Uh, în unele țări intră în categoria cultură, în altele nu. Deci e foarte important cum definim lucrurile. Pe de altă parte, trebuie să știm cine cheltuiește bani în aceste industrii creative. E vorba în principal de utilizatori individual care cumpără tot felul de lucruri și care finanțează industria creativă. Ei sunt primii pe listă. În al doilea rând e vorba de mediul de afaceri și în al treilea rând se află guvernele statelor membre. Acesta este adevărul, aceasta este realitatea și trebuie să o arătăm mai bine pentru că credibilitatea noastră, credibilitatea celor două comisii, practic, va depinde de credibilitatea datelor pe care le utilizăm. În încheiere aș vrea să mulțumesc Comisiei ITRE, pentru că noi la Comisia de Cultură știm cât de importantă este această industrie. Faptul că Comisia ITRE ne ajută și își aduce contribuția este un element esențial și ar fi interesant uh, ca Um, aceste idei ale noastre să ajungă până la Comisia de Bugete. Poate ar, am putea introduce câteva schimbări și în ceea ce privește fiscalitatea, pentru că și ea este esențială pentru viitorul industriei creative. Oricum, mulțumesc încă o dată celor doi coraportori. Mulțumim, doamna Triple. Yes, um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte aș uh, începe analizând un pic uh, trecutul, pentru că această dezbatere a intrat pe scena politică în urmă cu aproximativ 20 uh, de ani, când s-a scris o carte de către Richard Freud în legătură cu clasa creatoare care se baza pe tehnologie și toleranță și era o carte gândită în special ținând cont de perspectiva homosexualilor. Deci trebuie să ținem cont de faptul că nu e vorba aici doar de un instrument, ci e vorba și de deschiderea societății din diverse perspective, talent, toleranță și tehnologia, bineînțeles, merge mână-mână cu toate acestea. Iată de ce e important să ținem cont de această perspectivă atunci când discutăm raportul nostru comun. Un al doilea comentariu pe care aș vrea să-l fac ar fi bine să ne dăm seama că aceste industrii creative nu trebuie să înlocuiască politicile de cultură, pentru că există în continuare o valoare intrinsecă a culturii, însă e vorba în special de politici moderne care trebuie aplicate. Cred că trebuie să construim pe baza acestor politici și, într-o anumită măsură, trebuie să existe o combinație între politică și economie. Și un alt element care s-a menționat aici este esențial să avem instrumente comune, programe comune pentru a susține industria creativă. Asta înseamnă că avem nevoie de obiective comune, însă, pe lângă programele europene, cum ar fi Europa Creativă, avem nevoie și de alte programe în bugetul european pentru a susține mult mai puternic industria creativă decât înainte și uh, nu să mergem uh, cu programe care să submineze Europa creativă, ci să adăugăm programe în plus dacă dorim să avem cu adevărat succes din punct de vedere social și economic. Deci avem nevoie de fonduri precum EFSI sau alte instrumente la nivelul bugetar pentru a susține industria creativă. Mulțumesc! Mulțumim! Urmează doamna Grostet. Mulțumim! Mulțumesc foarte mult. Este o dezbatere extrem de interesantă. Sunt convinsă că avem nevoie de o adevărată strategie industrială pentru a susține aceste industrii culturale și creative în Europa. În cadrul procesului de globalizare, Sunt convinsă că avem nevoie de un cadru de reglementare diferit, mai dinamic, care să se poată adapta în permanență. Mulți uh, dintre colegi au vorbit deja despre valoarea adăugată pe care o reprezintă Uniunea Europeană în acest domeniu, în domeniul creativității, al artizanatului, s-a vorbit despre know-how-ul european este într-adevăr un element esențial și s-a spus de asemenea și sunt absolut de acord cu această idee că e vorba de activități care nu pot fi uh, delocalizate în majoritatea cazurilor, deci trebuie să susținem această industrie și asta cu atât mai mult cu cât veniturile uh, care uh, ne parvin în urma acestor activități uh, digitale. Practic 90% din activitățile digitale care există la nivel global în ultimii 2 ani au fost produse. Deci, iată, trebuie să susținem industria creativă și culturală. În legătură cu contrafacerea, nu știu dacă sunt neapărat de acord cu ce s-a spus mai devreme. Uh, eu cred că trebuie să luptăm cu adevărat împotriva contrafacerii, să protejăm drepturile de proprietate intelectuală. Știu că, de exemplu, în Franța, în țara mea, există legislații care impun uh, sancțiuni. De exemplu, pentru descărcări ilegale primește două avertizări acasă, uh, după aia ți se, ți se taie poate internetul și așa mai departe contrafacerea este un adevărat pericol și în domeniul sănătății. Deci cred că este important să lucrăm pe această temă, să încercăm să găsim soluții și sancțiuni pentru a putea uh, proteja activitățile care aduc uh, locuri de muncă și pe care trebuie să le susținem. Domnule președinte, mă opresc aici. Mulțumesc. Ja, recht herzlichen Dank. Nächste ist uh, äh, Monsieur Magal, s'il vous plaît. Thank you. Domnul Maragai are cuvântul. Avem tendința de a, fi, de a introduce în acest concept de industrie creative foarte multe lucruri. Însă acest lucru ascunde diverse contradicții între concepte pe care le ignorăm. În primul rând, cheltuielile publice în politicile care țin de cultură. Permiteți-mi să spun că criza din ultimii aproape 10 ani sau 9 ani a avut efecte catastrofale asupra politicilor publice în favoarea culturii în anumite țări, mai mult decât în altele, bineînțeles, mai ales în țările din sudul Europei. Cifrele sunt foarte îngrijorătoare. În Grecia, Conform statisticilor mele, care sunt date de la Eurostat, 18,4 euro pe uh, cetățean în 2014, în Spania 101, în uh, Italia 85. Însă, de exemplu, în țările din Est, care o duc mai bine din acest punct de vedere, din uh, de la 187 în Slovacia, la 133 în Slovenia, 100, 147 în Germania și 249 în Franța până la 300 în uh, Danemarca, maximul din Europa, pe cetățean. Există foarte multe diferențe așadar și este clar că plus valoarea de la nivel european ar, fi, ar trebui să fie aceea de a crea convergențe între toate aceste țări. Apoi, în ceea ce privește geoblocking-ul, el există și pe internet, dar și pe piața culturală. Există bariere lingvistice naturale, dar există și bariere profesionale, uh, de reglementare, de, care țin de protecționism și alte chestiuni legitime. Și astfel se împiedică crearea unei veritabile piețe a forței de muncă pentru industriile creative. Cred că raportul ar trebui să țină seama și de aceste aspecte în mod explicit. Nu în ultimul rând, aș dori să-i felicit pe raportori, pentru că eu cred că ne oferă oportunități magnifice de uh, dezbatere. Vă mulțumesc! Äh, Mulțumim. Urmează acum doamna Verheyen. Vreau și eu să le mulțumesc celor doi raportori. Mă bucur foarte mult uh, că, iată, reușim să cooperăm foarte bine cu Comisia ITRE. Raportul acesta reprezintă o bună bază de pornire în eforturile noastre. Important mi se pare și mie să cerem cât se poate de clar uh, Comisiei Europene să vină cu o politică specială pentru industriile culturale și creative. De ce? Pentru că avem aici de-a face cu un sector care nu este unul pur industrial, ci reprezintă o plusvaloare culturală de asemenea. Această dualitate, da, reprezintă o provocare o provocare deoarece trebuie să ne gândim atât la aspectele sociale cât și la cele culturale. Nu e ușor de găsit un echilibru între aceste două, două lucruri aparent uh, diferite, dar uh, o soluție se poate găsi, e nevoie de ea din partea Comisiei Europene și această strategie europeană nu va fi neapărat în detrimentul diversității europene, care este de fapt valoarea noastră, una dintre valorile noastre absolute. Deci trebuie să cerem această politică specială. După aceea, adeseori în trecut, uh, sectorul cultural uh, beneficia de finanțare de la programe care aveau doar de-a face cu cultura. Uh, prin urmare, nu s-a ținut în trecut uh, suficient de bine cu, uh, cont de faptul că există aceste industrii culturale și creative care au aceste caracteristici duale. Prin urmare, finanțarea a lăsat de dorit. Trebuie neapărat să subliniem care sunt avantajele și punctele forte ale acestei industrii. Trebuie să spunem cât se poate de clar că locurile de muncă create în industria ICC uh, nu pot fi ușor de localizate, ele sunt uh, numeroase, potențialul acestei industrii este imens și tocmai pe acest potențial ar trebui să se bazeze uh, finanțarea. Ar trebui să oferim mai multe fonduri acestei industrii uh, este necesar, este util, este rațional, din păcate, în momentul de față, sectorul nu este neapărat bine înțeles, tocmai de aceea este, aceasta este misiunea noastră a tuturor, aceea de a explica în ce constă industria culturală, culturală și creativă. Aștept uh, cu nerăbdare încheierea acestor eforturi. Mi se pare că până în momentul de față am uh, neglijat prea mult acest sector. Mulțumesc mult, văd că nu mai există persoane înscrise la cuvânt. Prin urmare, iată, ne apropiem de final. Aș vrea însă mai întâi de toate să îi dau cuvântul reprezentantului Comisiei Europene, căruia îi acordăm două-trei minute pentru a-și face propria declarație. Mulțumesc! Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și doamnă președinte. În primul rând, aș dori să spun cât de mult ne bucură acest raport. Suntem foarte bucuroși de faptul că Parlamentul European va acorda acest nivel de atenție industriilor culturale și creative din Europa. Cred că raportorii au menționat faptul că există un cadru emergent care încă nu e pe picioare complet. E un proces în desfășurare, ei vor contribui prin raportul lor foarte mult la consolidarea acestui uh, Uh, cadru. Aș dori să vă readuc aminte asupra um, eforturilor noastre în domeniul copyright-ului, de exemplu, în cadrul mai larg al uh, pieței unice digitale. În septembrie vom lansa propunere în ceea ce privește copyright-ul și acolo vor fi și chestiuni care țin de remunerația corectă a creatorilor. Cultura este consumată la ora actuală mai mult decât niciodată, însă creatorii câștigă foarte puțin de pe urma creațiilor lor. În ceea ce privește proprietatea intelectuală și aici vom uh, analiza pentru că este important pentru consumatori și pentru industrie. Apoi în ceea ce privește statisticile, am avut o prezentare nu din, nu din partea Eurostatului la Comisia CULT, care ne-a arătat uh, cum stau lucrurile. E nevoie de timp, există definiții diferite, nu toate statele membre colectează datele în aceeași manieră, însă este important să continuăm pentru că, în, spre deosebire de studii, colectarea datelor statistice se organizează în fiecare an. Și cu timpul vom ajunge la un punct de convergență și cu definițiile și cu toate celelalte concepte. Deci eu sprijin aceste eforturi. Să vă spun ce facem în regiuni. Cineva a reamintit cât de importante sunt uh, regiunile pentru definirea de strategii în aceste industrie. Știu că cel puțin 70 de regiuni au ales uh, cultura și creativitatea drept puncte cheie în platformele lor, în strategiile lor. Lucrăm cu statele membre și ne coordonăm pentru accesul la finanțare și pentru măsurile de finanțare. Există și câteva proiecte pilot pe care le-am lansat în uh, Creative Europe, Europa Creativă, și încercăm să creăm o rețea de hub-uri în Europa și pentru tineri antreprenori. Există foarte multe eforturi așadar de natură pregătitoare și așteptăm cu nerăbdare raportul dumneavoastră. Noi suntem de acord cu analiza dumneavoastră, vă sprijinim în ambițiile dumneavoastră, așteptăm cu nerăbdare raportul și ne aflăm la dispoziția dumneavoastră dacă aveți nevoie de ajutor. Vă mulțumesc! Ja, recht herzlichen Dank. Ich glaube, äh, das ist sehr wichtig. Vă mulțumesc. Cred că cele spuse de dumneavoastră sunt foarte importante. În momentul uh, în care cineva cumpără un anumit produs electronic, uh, îl cumpără acceptând o mulțime de lucruri. Gândiți-vă doar la Apple, în momentul în care cumperi un, uh, un dispozitiv Apple, Uh, renunți la multe dintre informațiile cu caracter personal. Uh, deci trebuie să ținem cont de drepturile de autor, trebuie să vedem cum putem să le modernizăm și cum putem să protejăm pe toată lumea. Acum reprezentantul DG Growth are cuvântul. Oui, merci beaucoup. Naturellement, on, je me joins comme... Mulțumesc. Sunt de acord cu colegul meu, Sampieri. Comisia este pe deplin conștientă de importanța economică și în domeniul creării locurilor de muncă a acestui sector. După cum ați spus, am lansat în această săptămână un studiu care sublinează tocmai importanța sectorului creativ. Este într-adevăr nevoie să avem o politică mai completă și mai coerentă. După cum a spus colegul Sampieri, suntem uh, pe punctul de a face propuneri noi atât în cadrul proiectului COSME, cât și în cadrul proiectului Europa 2020. Pentru specializarea inteligentă lucrăm îndeaproape cu regiunile. Doamna comisar Biencovska a anunțat un plan de acțiune pentru valorizarea sinergiilor dintre turism și industriile culturale și creative. Există așadar foarte multe inițiative. Suntem pe deplin conștienți că poate că este nevoie de un cadru mai coerent. Salutăm așadar inițiativa Parlamentului European în acest domeniu. Vă mulțumesc. Äh, Mulțumim. Urmează acum raportorul nostru, domnul Morgano, pentru un rezumat, o interpretare. Tutto grazie, grazie perché 13 interventi che si sono succeduti con eh, Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste intervenții. Ați analizat chestiunea din toate punctele de vedere și mulțumesc și Comisiei pentru intervenție, intervențiile lor. Problemele sunt numeroase. Vom analiza și noi aceste probleme din perspectiva noastră și sperăm să ajungem la un raport de înaltă calitate. Datorită contribuțiilor tuturor colegilor noștri, sper că el va fi bine pus la punct. Acum este important să spargem un cerc vicios. Dar care este acesta? Ideea este că sectorul este subevaluat, este subestimat și este puțin atrăgător. Piața forței de muncă repre- eh, prezintă o cerere, însă nu există nicio ofertă de formare adecvată care să răspundă la această cerere și trebuie să ne gândim la acest lucru. Astfel ajung să vorbesc la condițiile practice. Ideea nu este de a avea un raport drăguț și să ne oprim acolo. Important este să trecem de la un raport la un angajament și eventual să ajungem la o definire a sectorului. Absența unei definiții nu trebuie să eh, ne pună bețe în roate și să ne previne să avem acces la, cred, la finanțare pentru acest sector. Există probleme și cu datele statistice. E nevoie de mai multă omogeneitate în datele statistice. E nevoie să depunem aceste eforturi, să facem aceste lucruri, pentru că altfel nu avem cum para datele între ele. Nu avem cum. 80% din firme sunt micro-întreprinderi în acest sector și așadar avem o problemă cu dreptul uh, la proprietate intelectuală și transformările prin care trec aceste firme. În momentul în care trebuie să obțină credite pentru dezvoltare, micro-întreprinderile se regăsesc într-o situație extrem de dificilă. Trebuie să găsim soluții. În domeniul digitalizării, sectorul merită mai multă atenție. Există, bineînțeles, și alte instrumente legislative în acest domeniu la ora actuală care se ocupă de această chestiune. Este important să nu uităm nici de statutul social al artiștilor. Ei trebuie să fie protejați. Însă există un document din 2007 care se referă tocmai la aceste chestiuni. Așadar, poate că am putea include o mențiune în această direcție, tocmai pentru a omogeniza abordarea. Este 28 de state membre, și divergențele sunt extrem de mari între ele și va fi dificil să le surmontăm. Mă opresc aici, vă mulțumesc tuturor pentru contribuții și sperăm că vom colabora bine ca să aducem, ca să pregătim un raport de înaltă calitate. Eu am ținut uh, seama de tot ce s-a spus astăzi. herzlichen Dank. Äh, der nächste ist der Kollege Mulțumim. Urmează acum domnul Eller. I would like to Aș dori să privesc un pic în viitor. Aș dori să spun un lucru, nu neapărat în numele Comisiei ITRE, dar cam pe acolo. Suntem stricți, dar nu suntem proști. Înțelegem că cultura nu are scopul ultim de a fi, um, de a, ca noi să profităm de pe urma ei, strict financiar. Ea are roluri și în alte domenii, de exemplu în domeniul so- so- societății. Deci noi avem o perspectivă mai uh, largă, dar încercăm să fim mai pragmatici. De ce nu se află la EFSI? Nu din cauza Comisiei sau a Consiliului, ci din cauza că am introdus... Nu am introdus noi acolo. În ceea ce privește remunerația artiștilor, Este un domeniu dificil. Există un dezechilibru între, în relație dintre artiști și platforme și platformele online. Nu ar fi deloc acceptabil un astfel de dezechilibru în alte sectoare. Să ne gândim, de exemplu, la uh, sectorul uh, oțelului. Uh, cum ar fi să oferim uh, anumite um, avantaje de genul uh, celor din Safe Harbor unei alte piețe siderurgice din altă parte a lumii ca să oterească prețurile? Ar fi de neînchipuit. Problemele acestea sunt recurente. Dacă vinzi ceva într-un magazin, există anumite, o anumită răspundere și dacă vinzi ceva pe internet, nu trebuie să îți mai pese în ce măsură este un produs fals, există probleme de proprietate intelectuală sau nimic altceva. Nu, nu se poate așa. Trebuie să fie clar că nu e ceva exotic care ține de cultură. Este un sector industrial și nu am acceptat astfel de comportamente în niciun alt sector industrial în Europa. De aceea este importantă sunt importante pârghile pe care le avem la dispoziția noastră. Trebuie să definim sectorul și apoi să spunem că nu am acceptat prevederi de genul safe harbor în, or- în niciun alt domeniu. Este important și în ceea ce privește chestiunile financiare. Situația actuală pentru ICC este foarte gravă. Trebuie să ne pese într-adevăr de bunurile nemateriale în orice bilanț pe care îl facem. Dar până acum nu ne-a păsat. Și astfel, sectorul s-a confruntat cu și mai multe probleme decât înainte. Microcreditele sunt uh, problematice, nu abordăm uh, problema din perspectiva entităților mai mici, problema finanțării este și mai gravă decât înainte, așadar, pentru ele. Dacă am analiza problema dintr-o perspectivă sectorială, ca un sector din industrie, atunci rezultatul ar fi diferit. Sectorul aeronautic, de exemplu, dacă s-ar afla într-o situație asemănătoare și nu s-ar putea oferi crete și împrumuturi acelei industrie, ar fi un haos total. Eu vreau să vă arăt că, în opinia noastră, parteneriatul acesta între cultură și industrie este mai uh, robust, trebuie să fie mai robust, uh, trebuie să fie mai robust și noi înțelegem, cultura nu este doar pentru bani. Dar pe de altă parte, superioritatea morală și erijarea în victimă nu duce departe. Trebuie să ajungem la un parteneriat în care fiecare partener are pârghile necesare pentru a uh, se asigura că pe viitor cultura este o piatră de temelie a Europei și care ajută Europa să concureze așa cum trebuie pe scena mondială. Vă mulțumesc! Recht herzlichen Dank, äh, vor allem Mulțumesc, mulțumesc äh, în special celor doi raportori. Le mulțumesc și äh, eurodeputaților prezenți și tuturor invitaților. Ar fi bine să reflectăm la această temă pe parcursul vacanței de vară. 6 septembrie este termenul limită de depunere a amendamentelor la ITRE. Deci, iată, avem timp de reflexie, putem să venim cu, cu uh, modificări. Uh, următoarea ședință a Comisiei ITRE va avea loc pe 13 septembrie. Pe 10 noiembrie vom uh, vota acest raport într-o ședință comună, bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc tuturor și acum, și acum îi dau uh, din nou uh, prezidiul în mână colegei Costa. Mă bucură tare mult această ședință, primă ședință comună, care a fost, din punctul meu de vedere, un mare succes. s-a stat una bellissima inițiativă. Și eu sunt de părere că a fost o ședință foarte bună. Ne-am organizat foarte bine pentru această întâlnire și sper că vom continua să colaborăm fructos și pe viitor. Vom uh, urmări îndeaproape acest raport pe viitor. Am și eu câteva lucruri de spus. S-a menționat importanța datelor. Am înțeles că există un studiu despre care, la care s-a făcut referire, vă rog să ni-l puneți la dispoziție. Datele sunt importate din mai multe motive. Nu toate statele membre urmăresc aceleași criterii, urmează aceleași criterii pentru a strânge, pentru a culege datele. Și nu toate statele membre intervedează la fel aceste date. Este important să avem o metodologie clară pentru date. Și apoi, în ceea ce privește cultura, avem o situație aparte. De multe ori ne plângem din cauza acesteia, însă trebuie să arătăm cât de importantă este ea, să arătăm care este valoarea economică a culturii și, pe lângă aceasta, valoarea intrinsecă a culturii. Raționamentul Comisiei ITRE este valid Însă trebuie să înțelegem că fără cultură nu poate exista o politică industrială în acest domeniu. Dialogul între cele două comisii nu a fost foarte uș simplu. Eu sunt mândră de faptul că am putut încuraja dialogul atât de necesar între comisiile noastre. Este minunat să avem în sală pe șefii de diverse unități de la comisie și să vedem cum colaborează. De obicei nu colaborează, nu, colab- nu au foarte multe șanse de a lucra împreună și de a face schimb de opinii. Iar în ceea ce privește accesul la finanțare, și acest lucru este important, aș spune următoarele lucruri, trebuie să fim ambițioși. După cum spuneau raportorii, avem o problemă cu specificitățile sectorului. Vreau să spun că Mâine vom avea o dezbatere cu privire la raportul privind punerea în aplicare a programului Europa Creativă. Există un acord între Comisie și Fondul pentru Investiții și vom explora acest instrument de finanțare de la BEI. Acest instrument se adresează tocmai uh, sectorului în chestiune, care ar putea avea acces la credite, dar nu îl are în mod concret. Am colaborat și cu DG Connect. Vă rog să faceți liniște în sală. Da, trebuie să folosim toate aceste resurse, să ne folosim și de EFSI. Trebuie să dăm dovadă de ambiție. Trebuie să obligăm EFSI să facă mai multe. Avem nevoie de o politică globală. După cum spuneam, am vorbit și cu DG Connect și am constatat că nu trebuie să așteptăm cu mâinile în sân să ne apară proiecte. Trebuie să avem uh, un impuls adițional pentru industria culturală și creativă în, în Europa. Și repet acest lucru deoarece este important. Vom mai vorbi despre Europa Creativă mâine la ședința noastră. După cum a spus doamna Trupel, programul Europa Creativă este esențial, îl vom analiza mâine. Am făcut pași importanți și nu trebuie să uităm că cultura are numeroase beneficii. De aceea, Europa, la programul Europa Creativă avem nevoie de o direcție complet nouă. De exemplu, ne putem axa pe industriile culturale și creative. Avem nevoie să fim uh, pe aceeași lungime de undă. S-a făcut uh, referire la persoanele creative și la artiști și apoi la punere în aplicare și uh, piraterie. Aici sunt foarte multe în joc, inclusiv din punct de vedere uh, financiar. Cultura are foarte mult de pierdut de pe urmea pirateriei. Și o întrebare care poate că este uh, mai pe termen lung, dar ar putea fi interesantă. Oare aceste industrie culturale și creative nu ar trebui să se, in, să se um, includă cumva și ele în anul european al patrimoniului cultural din 2018? Aș dori să îi întreb pe colegii de la ITRE și pe domnul Rubich să ne sprijine. Va trebui să începem să ne pregătim din 2017 pentru în 2018 anul european al patrimoniului cultural și să vedem cum stă lucrurile, cum stă lucrurile cu finanțarea. Va fi o luptă încrâncenată. Le mulțumesc tuturor, le mulțumesc tuturor colegilor, îi mulțumesc domnului Rubich le mulțumesc colegilor din cele două comisii parlamentare, le mulțumesc secretariatelor comisiilor pentru ajutorul pe care ni l-au furnizat și uh, le mulțumesc și interpreților.